Dear colleagues, welcome to Dragi colegi, bun venit la această ședință a Comisiei. Din cauza votului suplimentar uh, la plenar în această dimineață, trebuie să ne adaptăm puțin programul și să începem reuniunea cu o jumătate de oră mai târziu decât s-a precizat inițial. Ceea ce înseamnă că avem deja criză de timp, ceea ce înseamnă că va trebui să fim extrem de disciplinați și v-aș ruga să aprobăm proiectul de ordine de zi și să subliniez că punctul 13 a fost anulat, întrucât autorul petenției a informat uh, secretariatul că și-a retras uh, petiția. Deci putem adopta agenda? Mulțumesc. Apoi aprobarea procesului verbal al ședinței de pe 14 iulie, care a fost distribuit. Dacă nu sunt obiecții, să îl adoptăm. Am unele anunțuri. Am fost informată că nu există interpretare în limba malteză în cursul dimineții. În schimb, cursul diminezi, în cursul după amiezii va exista cabină de malteză, dar știm că toți vorbitorii de malteză <clears throat> știu foarte bine limba engleză, nu cred că va fi o mare problemă. Astăzi ne întâlnim și cu doi noi colegi de la secretariat. Rita, Rita Dienes. Unde e <clears throat> Rita? Rita este <clears throat> expert detașat din Ungaria, care s-a alăturat echipei la început de septembrie, e juristă și a lucrat la Parlamentul uh, Ungar și Ministerul Afacerilor Externe și Comerț și o, doamna, doamna Nicoleta Petra, asistentă din România s-a mutat de la Comisie la Secretariatul Petit tot la început de septembrie. Felicitări uh, ambelor colege și sperăm că vă veți bucura și dumneavoastră. <clears throat> Un călduros bun venit la Comisia privind petițiile și așteptăm să conlucrăm cât mai strâns cu dumneavoastră în zilele următoare. Fine, fine. Punctul 5, diverse. Mă uit să văd dacă există observații din partea colegilor. Un coleg dorea să ridice o problemă la diverse, dar a dispărut între timp. I, I cannot see your... Nu văd numele, oricum aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă. Janosz Wojciechowski, membru supleant al acestei comisii. Doamna președinte mi s-a spus că coordonatorii au decis să închidă petiția cu privire la Smolensk, lansată de doamna Kohanovska și doamna Wasserman. Regret foarte mult că s-a întâmplat așa. situație dificilă pentru mine, fiind o chestiune foarte importantă. Poate că decizia ar fi trebuit să se ia la nivel de comisie. Din păcate, această decizie a fost interpretată uh, ca fiind o chestiune uh, de relevanță internă pentru Polonia, dar e o chestiune mult mai importantă, nu e doar pentru Polonia. Și țările de jos s-a găsit uh, s-au găsit recent într-o situație similară. Întrebarea este dacă statele membre vizate pot să se vizuie pe asistența Uniunii Europene dacă are loc un dezastru în afara teritoriului țării respective. Deocamdată statele membre trebuie să acționeze singure și nu se pot bizui uh, pe un ajutor din afară. Această petiție e utilă și s-ar putea utiliza pentru a stabili dacă statele membre pot să se bazeze pe asistența și solidaritatea Uniunii Europene. Acestea sunt chestiuni de bază acoperite de această petiție. Asistența pentru a recupera probele materiale necesare pentru anchetă. E vorba de epava avionului și de cutia neagră. Acestea sunt probe materiale fără de care ancheta nu poate fi încheiată. Polonia a fost lăsată fără ajutor. Nu e o chestiune politică și n-ar trebui politizată. Actualele autorități din Polonia s-au adresat autorităților din Rusia de nenumărate ori, cerând ca probele să fie trimise înapoi în Polonia, dar în van. Apelurile noastre nu s-au bucurat de niciun eco. Dacă ne-ar fi ajutat și Uniunea Europeană, poate că situația ar fi, ar fi fost diferită. Sper că această situație și această tragedie nu o să se repete, dar nu putem exclude această posibilitate. Prin urmare, cetățenii noștri au un interes clar și vor să știe dacă se pot baza sau nu pe Uniunea Europeană. Regret că această petiție nu a fost tratată cu seriozitate. E o chestiune foarte importantă și încă un element pe care aș vrea să-l adaug. Am o propunere concretă. Decizia coordonatorilor ar trebui să fie reanalizată și eventual să luăm legătura cu autoritățile poloneze și să le întrebăm dacă au nevoie de asistența Parlamentului sau Comisiei Europene. Poate că ar fi bine să se stabilească dacă guvernul polonez, de fapt, are nevoie de ajutor pentru a recupera aceste probe materiale. Mulțumesc, sună doamna președintă în poloneză. Vreau să subliniez că la ședința coordonatorilor a fost o decizie unanimă Nu e adevărat, se spune în sală, domnul Marius. Tot timpul uh, am adus argumente împotriva acestui argument și de patru ori a cuvântul de cel puțin patru ori și cel puțin cinci minute. Da, e greșeala mea. A fost o decizie luată cu majoritate ca noi să acționăm în modul următor. Am declarat uh, petiția admisibilă și știm foarte bine care este semnificația acestei chestiuni ridicate în petiție. Toate acestea, având în vedere că nu e nicio circunstanță legată de uh, bușirea avionului la Smolensk, care avea un impact asupra posibilității Parlamentului de a acționa, nu s-au identificat aceste elemente și Comisia a considerat alte petiții și a decis să adopte o piață similară și această petiție trebuie tratată în mod similar. Prin urmare, am decis cu un votul majorității să închidem petiția, ceea ce nu se poate redeschide în acest moment în comisie, în ansamblu. Am luat notă de ce a spus dumneavoastră, dar e o decizie a coordonatorilor <clears throat> și acum aș dori să pun punct acestei discuții. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da. Domnul Maria, să aveți cuvântul. De obicei, deciziile luate de coordonatori se țin sau se iau în spatele ușilor închise și nu există proces verbal sau cineva care să audă care sunt rezultatele. Vreau să subliniez că am informat Comisia că această problemă privește Uniunea Europeană și că face parte din domeniul de responsabilitate al Comisiei pentru Petiții, pentru că se referă la chestiuni care țin de siguranță aeriană, în al doilea rând, și mai important, e o chestiune care ține de relațiile externe ale statelor membre și relațiile Uniunii Europene cu state terțe. E relevantă și în ce privește drepturile cetățenilor europeni, pentru că cetățenii polonezi sunt și cetățenii Uniunii Europene și au drepturi specifice în această situație concretă. Noi am cerut două lucruri. În primul rând, am cerut să se considere că e o petiție admisibilă, pentru că decizia anterioară a Comisiei a fost eronată, sau cel puțin să se amână discuția. Pentru că e ceva extrem de serios pentru Polonia, mai ales în acest moment. Iată de ce am făcut aceste comentarii. <clears throat> Președinte, am ascultat, dar având în vedere ce v-am spus la început, având în vedere circunstanțele specifice de astăzi și votul neașteptat pe care trebuie să le exprimăm, <clears throat> nu putem să mai uh, petrecem uh, timp cu această chestiune. A fost tratată la coordonatori. Intervenții fără microfon. Cereți din nou cuvântul la același subiect? Ați putea să vă limitați la 30 de secunde, vă rog frumos. Intervenție fără microfon. Doamnă președinte, vă rog să-mi permite să-mi exprim îndoiala. Ce rost mai are să participăm la această comisie dacă avem în vedere importanța probleme am intrat la ședința coordonatorilor și mi s-a cerut să ies și nu pot să iau cuvântul în legătură cu un subiect important pentru 40 de milioane de polonezi. E ceva de importanță pentru publicul larg. Faptul că Comisia a luat o decizie eronată anterior n-ar trebui neapărat să înseamnă că fiecare decizie ulterioară să fie și ea eronată. E o mare greșeală că Comisia nu dorește să se ocupe de un caz important, ceea ce subminează credibilitatea Comisiei și în toate celelalte privințe. Mulțumesc, spune președinta. Și acum chiar că trebuie să încheiem discuția și să trecem la vot. Sper că ați introdus cartele de vot în uh, aparat. And now. It's, it's... Și acum e vorba de proiectul de moțiune de rezoluție cu privire la legislația în materie de ipoteci și uh, instrumente financiare riscante în Spania pe baza petițiilor pe care le-am primit la comisia noastră. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. The vote is still open. Everybody voted? Vota toată lumea? S-a închis votul. And it has been rejected. Și s-a respins. Amendment 2. Amendamentul 2. In favor? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se respinge. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare? Verificăm amendamentul 4. Atunci s-a deschis votul. Și s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm 7. The vote is closed. Thank you, votul și cu mare majoritate se adoptă. Dar vă rog, arătați mai clar. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să-l verificați? Bine, verificăm 11. And the vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Și se închide votul. Se respinge. Amendament de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Și cred că se respinge. Verificăm. And we close the vote. S-a votul și se adoptă. Amendamentul 14 pentru A, amendamentul 14 e caduc, nu? Da, e caduc, așa este. Amendamentul 16 pentru împotrivă, abțineri și cred că trebuie să-l verificăm. S-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri și cred că se respinge. 18 în trei părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia, cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 19 în două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, haideți să verificăm prima parte atunci, se verifică prima parte, s-a deschis votul. Yeah, yeah. Ready. And We close the vote. Se închide votul. Și se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri și cred că cu aceeași majoritate se adoptă. Amendamentul 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 23. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se respinge. Bine că am verificat. Amendamentul 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 25, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Și respins. Verificăm. Se deschide votul. Și se închide. Și se respinge. Amendamentul 27 pentru pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 29 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Verificăm. Bine. Se verifică 29. And the vote is closed. Și s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 34, pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, pentru, ce anume, pentru care? 46 vreți să verificați. Bine, verificăm. Verificăm 46, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis și se adoptă. 47 <clears throat> pentru împotrivă abțineri se adoptă. 48 pentru împotrivă abțineri se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40, 52 uh, pentru, împotriva. Abțineri. Cred că trebuie verificat acesta pentru că nu ați ridicat mâna. Deci 52 verificăm. S-a deschis votul. And closed. It has been rejected. S-a respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, în două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm partea a doua atunci. The vote is open. S-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. Amendamentul 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Da, verificare la 56. Bine, s-a deschis votul. and it's closed. Thank you. și se respinge. Cincizeci șapte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru. Abțineri se adoptă. 58, da, bine, verificăm. Se deschide votul atunci. Și s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62 în două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua acum. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66. Vreți să verificați 65? Haideți să verificăm 65. S-a deschis votul. And closed. S-a închis. Și se respinge. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Șaizeci șapte. S-a închis votul și se respinge. 68. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie verificat. Se deschide votul. Și se închide votul și se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificare? Da, verificare. La 70 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Uh, S-a, se adoptă, spune președinta. Cer scuze. 71 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final acum, vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. și s-a închis. Și te adoptă. Okay, so now this... Bun, acum uh, acest rezultat va fi trimis uh, conferinței președinților și după aceea procedura va fi urmată pentru a vedea dacă va fi aprobat sau nu pentru plenară, dar nu știm încă acest lucru. Noi am făcut votul pe care ne-am angajat să îl facem. So, we, let's move on to item 8. Mulțumesc. Trecem la punctul 8. Mai departe, raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru Petiții în anul 2014. Raportoarea este doamna Lidia Geringer de Odenberg și vreau să dau cuvântul dumneavoastră pentru ca să vă faceți, să faceți o declarație scurtă. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest proiect de raport care va constitui o activitate importantă a Comisiei pentru Petiții în, lucra, în munca sa cu Comisia în 2000. Președinte, întrerupe, pentru ca să puteți lăsa vorbitoarea să vorbească și să își poată expune raportul, vă rog să părăsiți sala imediat. Lydia, the floor is yours again. Da, deci mulțumesc, doamnă președinte, încă o dată. avem uh, câteva statistici foarte interesante în legătură cu activitatea Comisiei pentru Petiții în 2014. A existat o scădere de 6% în numărul petițiilor față de anul trecut, anul 2013. Noi interpretăm această schimbare în felul următor. Este pentru prima dată de mai mulți ani că uh, s-a înregistrat uh, o scădere a numărului de petiții. Aceasta înseamnă că autorii petițiilor știu mai bine ce poate să facă subiectul unei petiții și ce nu. În plus, cetățenii sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că pot să se adreseze Comisiei pentru Petiții și timpul necesar pentru a trata o petiție a fost și el scurtat, ceea ce este un lucru foarte important de asemenea. De fapt, o petiție se poate încheia chiar în, uh, într-un singur an în majoritatea cazurilor, ceea ce este o noutate, o realizare chiar. Permiteți-mi să vă spun că în ultimii ani procedura putea să dureze chiar 3, 4 sau 5 ani. Un an era mai degrabă o procedură excepțională. Acum, procedura poate fi câteodată foarte lungă, dar aceasta numai în anumite cazuri limitate. Suntem cu toții conștienți de faptul că Petițiile sunt uh, un instrument extrem de important care permit legislatorilor să realizeze că există greșeli sau irregularități în uh, aplicarea legilor. Aceasta ne mai permite și să armonizăm uh, legea mai bine pentru cetățenii noștri. Merită de asemenea amintit că un nou portal internet a fost instaurat care reprezintă un nou instrument IT. El este operațional din 2014, din noiembrie 2014. Aceasta este o nouă platformă online care funcționează foarte bine. După cum se vede și din raportul pe care l-am analizat eu. Accesul la, uh, la acest uh, portal este mult mai ușor și este mult mai ușor de asemenea și să-ți monitorizezi uh, procesul petiției este și mult mai ușor, de asemenea, să comunicăm între autorii petițiilor care pot rămâne în contact unul cu celălalt. Am lucrat foarte strâns cu ombudsmanul european. Doamna Emily O'Reilly a fost realeasă în această funcție Mandatul ei uh, trecut a fost foarte scurt pentru că ea nu a făcut decât să-l înlocuiască pe predecesorul său, dar acum își va începe un mandat uh, de plin și sper să putem lucra cu dânsa la fel de eficient cum este cazul și acum, pe viitor. Vreau să mai subliniez faptul că noi cooperăm și în practică cu autorități naționale, regionale și locale. Foarte des Petițiile de care ne ocupăm exprimă, de fapt, vocea cetățenilor, care se adresează Parlamentului în mod direct. Aceasta pentru că alte niveluri nu le-au ascultat plângerile, iar noi, ca Parlament European, contactăm nivelele regionale și locale pentru ca să le conștientizăm mai bine această problemă și de multe ori problema se împiedică la comunicare. Aș vrea de asemenea să vă spun că în activitățile noastre audierile publice sunt foarte importante. Ele pot fi organizate de către alte comisii, dar de multe ori noi lucrăm împreună cu alte comisii. Aceasta este o posibilitate foarte utilă de a rezolva problemele, dar uh, aceasta contribuie în orice caz la o mai bună implementare a legii și a programului Solvit. Acesta a funcționat foarte eficient și cred că până acum putem spune chiar că cetățenii au devenit conștienți de existența acestui uh, instrument. Situația s-a îmbunătățit foarte mult, dar trebuie să avem foarte privirea ațintită asupra situației uh, de comunicare și trebuie să o îmbunătățim cu orice ocazie. Nu au fost organizate misiuni de către Comisia de Petiții. A fost un an special, a fost anul electoral, vă amintesc, și de aceea în prima jumătate a anului eram foarte ocupați uh, cu finalizarea activității care fusese început înainte, iar în a doua parte a anului am avut reuniuni constitutive. Acum avem o comisie mai mare, mai mulți deputați și o nouă doamnă președinte. Eu am lucrat aici pentru 12 ani deja și în uh, această capacitate și bazată pe experiența pe care am acumulat-o, aș vrea să spun că raportul meu ține cont de toate schimbările pozitive pe care trebuie să le salutăm din ultima vreme. Aș vrea să mai uh, vă transmit câteva statistici interesante pe care vreau să le leg cu raportul pentru 2014. Un declin uh, clar a fost uh, constatat în numărul petițiilor primite, care au fost considerate admisibile. Anul trecut uh, erau cam 40%, în 2014 au fost peste cu 40% mai, mai puține decât în anul trecut și um, apoi cu 30% mai puține. Petițiile care au fost rezolvate mult mai repede au fost așadar mai eficiente pentru că a existat o scădere cu 100, de exemplu, dar nu numai pentru că, din acest motiv, ci pentru că am reușit și să închidem mai multe petiții care erau deja de mai mulți ani deschise sau care nu aveau niciun rezultat. Spania este în continuare pe locul întâi în numărul de petiții. Această chestiune nu s-a schimbat de anul trecut. După Spania vine Germania, Italia, România și Marea Britanie. Pe ultimul loc în uh, listă sunt uh, Estonia și Luxemburgul. Permiteți-mi să vă spun câte ceva acum despre subiectele de care vorbeam. Aici nu avem multe lucruri de care vorbim, nu avem multe noutăți, dar unele subiecte au devenit chiar mai importante decât erau înainte. Justiția și mediul rămân uh, cele mai importante aspecte. Uh, dar în ceea ce privește, de exemplu, piața internă, aceasta a fost acoperită de un număr mai mare de petiții decât în 2014, mai ales același lucru se poate spune despre sănătate, servicii și transport. Aș vrea de asemenea să mai menționez și alte schimbări de natură lingvistică, Limba dominantă este engleza, dar și germana. Apoi urmează spaniola și italiana. Cu toate acestea, primim și un număr foarte mare de petiții în alte limbi naționale. 72% din petiții sunt uh, însă înaintate în cele patru limbi dominante pe care le-am menționat înainte. Mai sunt și câteva alte schimbări în legătură cu metodologia pentru a... Da, o să închei imediat. În anii trecuți, majoritatea petițiilor au fost înaintate chiar direct pe hârtie Parlamentului European. Acum sunt mai degrabă trimise online și într-o în mare majoritate aceasta facilitează procedura și sper de aceea că veți citi întregul raport pentru că este foarte interesant și în curând o să pot veni cu un raport uh, propriu și vă voi ruga să faceți amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, Lidia, și aș vrea acum să ți transmit calendarul. Uh, dezbaterea va avea loc pe 15 octombrie și după aceea veți putea participa cu toții în dezbatere sau în schimburile de opinii cu Lidia. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 20 octombrie și votul în comisia aceasta pe 3 decembrie și probabil va intra la plenara din ianuarie, dar nu sunt foarte sigură de această dată. Oricum vă mulțumesc foarte mult și acum haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este punctul 9. E vorba de petiția 2148 din 2014 din partea lui Andrei Dolineascu și a lui Victor Negrescu cu privire la presupusa discriminarea românilor în alte state membre, cum ar fi Regatul Unit al Marii Britanii, Italia și Spania. Petiționarul este aici, este și un coleg de-al meu, de altfel, Victor Negrescu, și vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, Madam President. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și secretariatului pentru uh, consultanța juridică cu privire la uh, ce trebuie făcut în acest dosar. Este prima oară când vin la Comisia pentru Petiții, dar mă bucur că, într-adevăr, Parlamentul European funcționează ca un corp democratic care își servește cetățenii și este un exemplu minunat pentru ceea ce poate face el pentru cetățenii săi. De aceea trebuie să prezint petiția și voi trece în limba română. Ehm, petiția România merită mai mult a fost adresată Comisiei Permanente pentru Petiții din Parlamentul European în baza articolului 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolului 201 alineatul 1 din Regulamentul Parlamentului European. Petiția noastră, România merită mai mult, reprezintă o acțiune civică inițiată împreună cu un deputat din Parlamentul României, domnul Andrei Dolineschi, prin care 20.000 de cetățeni cu drepturi de pline ai Uniunii Europene trag un semnal de alarmă statelor membre cu privire la discriminarea etnică și la manifestările xenofobe care s-au accentuat la un nivel îngrijorător în spațiul Uniunii. Interesele electorale, sau aș putea spune interesele politice, au făcut ca discursul xenofob să fie de foarte multe ori practicat în multe țări, de nenumărate ori și de colegi din, din fenomenul politicii, și în același timp să devină tolerat. În consecință au apărut uh, și practici discriminatorii care afectează direct cetățenii europeni. Atragem atenția la faptul că istoria ne arată consecințele grave generate de discursul rasist și lipsa de reacție a statelor împotriva xenofobiei. Petiția România merită mai mult intenționează să readucă în discuție principiile fundamentale care au stat la baza construcției Uniunii Europene. Mă refer aici la principiul egalității de drepturi între toți cetățenii europeni, principiul fundamental al dreptului de a lucra, de a munci în orice stat membru, prevăzut în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum și condamnarea oricărei forme de discriminare, inclusiv pe criterii de apartenență, mă refer la discriminare, la o anumită etnie sau minoritate națională. Aceste principii fundamentale stau la baza Uniunii Europene, iar ele au început să se clatine din ce în ce mai mult. Iar noi trebuie să fim foarte conștienți că atunci când fundația se clatină, este pus în pericol întreg edificiul. Așadar, problema discriminării românilor nu este doar a românilor, ci a întregii Europe. În vreme de criză economică, în situații dificile, cel mai la îndemână este să dai vina pe ceilalți pentru ceea ce ți se întâmplă. Argumentul xenofob este foarte, de foarte multe ori la îndemână. Petiția noastră indică exemple concrete de discriminare, ai vechi sau mai noi, și aș menționa câteva. În Marea Britanie, medicul Gina Giuliana Marinescu a fost agresată de un pacient care considera că un român nu poate fi medic și a fost ulterior concediată. Tot în această țară, începând cu 2014, studenții români și bulgari devin singurii cetățeni europeni cărora li se refuză banii acordați până atunci legal, sub formă de împrumut, pentru finanțarea costurilor de întreținere în perioada studiilor. În Italia, unui român îi se refuză dreptul la transplantul de inimă doar pe baza naționalității, iar copiii au fost excluși Copiii din Italia au fost excluși din grădinițe din cauza cetățeniei române. În Franța, doi români au fost arestați și duși în fața justiției pentru simplul fapt că autoritățile au considerat că telefoanele pe care le aveau erau prea scumpe pentru ei. Tot în Franța, în Toulouse, un supermarket a interzis accesul românilor într-un magazin. Exemplele continuă, cu situații similare și din alte țări europene, din Germania, din Olanda, dar refuz să cred că acesta este un comportament normal și tolerabil Uniunea Europeană. E adevărat, spuneau o serie dintre colegi mai devreme, că poate multe dintre aceste, aceste situații nu sunt atât de actuale. Sunt de anul trecut, de acum doi ani, dar discriminarea nu ține de dată, nu ține de momentul în care s-a produs, ci de sentimentul și felul în care acei oameni au fost tratați, deși nu trebuiau să fie tratați ca atare. Sunt convins că ceea ce s-a întâmplat acelor cetățeni europeni nu reflectă opinia unor țări, reflectă cazuri particulare la care trebuie să reacționăm, pentru că din cazuri particulare pot exista uneori reacții în lanț. Nu cred că în interiorul Uniunii Europene mai există ceilalți. Suntem toți cetățeni, teoretic, a acestei Uniuni. Suntem toți noi, pentru că noi suntem europeni. Petiția România merită mai mult a strâns circa 20.000 de semnături. Un număr foarte mare dacă ținem cont că au fost strânse doar într-un singur județ din România, un județ relativ mic, județul Botoșani. În acest județ, foarte mulți români, foarte multe familii au rude peste hotare care au trăit această experiență a discriminării. Inclusiv eu, personal, în cei 9 ani în care am ă, trăit în străinătate, am trăit pe propria piele de multe ori această manieră de a trata diferit cetățenii români. Admit că sunt români care creează probleme, la fel cum sunt și cetățenii europeni de alte naționalități care creează probleme. Dar foarte mulți români contribuie ca și alți cetățeni europeni la bunăstarea Europei. Avem români medici, avem români care muncesc, avem români care plătesc pensiile, asigurările de sănătate, avem profesori români în foarte multe state europene. Avem aitiști, avem oameni care într-adevăr produc ceva și ar trebui ca și aceste cazuri să fie reliefate. De aceea spun că România și Europa merită mai mult. România în Europa și românii merită un loc pe aceeași treaptă cu ceilalți cetățeni europeni. Petiția România merită mai mult atrage atenția și asupra faptului că în prezent Uniunea Europeană nu are mecanisme instituționale pentru a preveni alunecarea pe panta discriminării și xenofobiei. Nu ne referim numai la România, ne referim și în contextul actual. În prezent nu avem o procedură clară de stopare și sancționare a unor acțiuni de discriminare care se fac cu acceptul sau chiar uneori la inițiativa autorităților publice din statele membre. Iar situația este deosebit de gravă pentru că discriminarea la nivel instituțional reprezintă primul pas al instituționalizării discriminării. Dacă acum acceptăm ca autoritățile unor state să tolereze sau chiar să contribuie la discriminarea unor europeni de altă naționalitate, mâine vom vedea discriminarea scrisă în legile acelui stat. Iar de aici nu mai e decât un pas până la destrămarea întregului edificiu european. De aceea, și voi termina cu aceste lucruri, solicităm în consecință dumneavoastră, dragi colegi, următoarele. O rezoluție din partea Parlamentului European pentru condamnarea oricăror forme de discriminare împotriva românilor sau a altor naționalități. Este nevoie de o poziție fermă a Parlamentului European și de delimitare de astfel de manifestări. Al doilea lucru pe care îl solicităm este o adresare de către Parlamentul European a unei solicitări către Comisia Europeană pentru anchetarea discriminărilor publice la care sunt supuși diferiți europeni și în speță, în cazul nostru, a românilor. Și nu în ultimul rând, identificarea unor mecanisme la nivelul Comisiei Europene și a Parlamentului European pentru controlul și chiar sancționarea statelor membre care încurajează sau tolerează acte discriminare împotriva altor conaționali europeni sau, în cazul de față, uh, a românilor. Vă mulțumesc, dragi colegi, și sperăm să ne susțineți revendicările și petiția noastră. Thank you very much. Vă mulțumesc. În numele Comisiei pentru Petiții, aș dori să vă spun că regretăm cu profunzime și cu sinceritate faptul că aceasta este situația. Nu ar trebui să se întâmple așa ceva cu cetățenii europeni. Practic, nici măcar nu ar trebui să existe această problemă ca să o dezbatem în Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, sper că simțiți că a noastră comisie de petiții sprijină orice persoană care ar avea de suferit din uh, cauza discriminării. Comisia a transmis secretariatului că nu va putea să furnizeze un răspuns uh, complet și de aceea ne cere să acceptăm să primim un răspuns scris din partea comisiei, fără care să vină cât mai repede. Însă eu aș dori să dau totuși cuvântul, cuvântul domnului Mihal Meduna, ca să ne aducă la zi cu informațiile și după aceea, bineînțeles, vom aștepta și răspunsul scris. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum a spus și domnul președinte Juncker în linie directoare, pentru comisia sa, discriminarea nu are loc în Uniunea Europeană. Interzicerea discriminării pe motive de naționalitate este unul dintre este unul dintre elementele esențiale ale Uniunii Europene. Apare, de exemplu, în articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau în articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale din UE. Interzicerea discriminării pe baza naționalității este importantă, mai ales când vine vorba de libera circulație a cetățenilor europeni. Acesta este unul dintre pilonii pieței unice. Dreptul la libera circulație este cel mai bine cunoscut de către cetățenii europeni. Există mai mult de 40 de milioane de cetățeni europeni care trăiesc în mod regulat într-un alt stat membru și ei prețuiesc dreptul liberei, circula, liberei circulații, mai mult decât toate celelalte. Conform datelor de la ultimele recensăminte din 2010, România este pe locul întâi din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de cetățeni români care trăiesc în alte țări. Aproximativ 2,3 milioane de români trăiesc în, în afara României, în Europa. Aș dori să vă asigur pe dumneavoastră și pe onorabilul membru al Parlamentului de faptul că legislația europeană solidă care se bazează pe interzicerea discriminării pe baza naționalității este importantă. Carta garantează faptul că cetățenii au dreptul să lucreze și să-și caute un loc de muncă, să își exercite dreptul stabilirii, să ofere și să primească servicii în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Articolul 21, de asemenea, adresează această problemă. Înțeleg că anumiți cetățeni europeni se simt descurajați în momentul în care se confruntă cu discriminarea în momentul în care, după cum ați subliniat, nu ar trebui să existe discriminare. Cei care se confruntă cu discriminarea au la dispoziție diverse instrumente. Pot să se adreseze unor instituții specializate aflate la, în serviciul cetățenilor europeni. Se pot adresa în calitate de angajat sau de clienți. În plus, cetățenii europeni mobili pot primi ajutor și consultanță din partea Solvit și a altor instituții care tocmai acest rol îl au. Deci vreau să vă asigur că Comisia își face parte pentru a pune în aplicare legislația europeană. Ea este gardianul tratatelor și ea se asigură că măsurile luate de către autoritățile naționale respectă dreptul european și carta. Noi investigăm uh, presupusele încălcări ale legislației și ne folosim de toate instrumentele care ne sunt la dispoziție, inclusiv procedura de încălcare. Deplângem atacurile la adresa cetățenilor care, din cauza acestor atacuri, nu pot să circule uh, liber sau să-și exercite drepturile. Toate drepturile acestea trebuie să fie uh, aparate. Trebuie să atacăm și percepțiile publice care nu se bazează pe fapte sau pe realități economice. Statele membre, când își exercită această responsabilitate, se pot baza pe sprijinul Comisiei. În noiembrie 2013, Comisia a adoptat o comunicare care oferea informații cu privire la libera circulație a persoanelor. Apreciem sprijinul Parlamentului European în această dezbatere și este important ca Parlamentul European să ajute la corectarea percepției publice asupra tuturor acestor chestiuni eronate. Am primit această petiție la doar la sfârșitul lui iulie, așadar la ora actuală încă analizăm chestiunile cuprinse în ea. Îi rugăm pe petiționari și pe onorabili membri ai Parlamentului să ofere mai multe detalii cu privire la incidentele menționate în petiție. Chiar avem nevoie de aceste detalii ca să putem să uh, putem da curs petiției așa cum trebuie. Suntem conștienți de anumite incidente dintre cele menționate în petiție, însă cu siguranță unele dintre cele 11 incidente, dacă nu greșesc cifra, sunt noi pentru noi. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Este una dintre dezbaterile cele mai interesante și importante pe care le putem organiza, pentru că, într-adevăr, vizează drepturi fundamentale. Acum aș dori să deschid dezbaterea. În primul rând, doamna Curtin Darling are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. îi mulțumesc lui Victor și petiționarilor pentru faptul că au înaintat această petiție. În primul rând, nu pot spune decât că sunt complet de acord cu Victor când spune că într-adevăr există un pericol în ceea ce privește creșterea xenofobiei Ca membrii Parlamentului European, noi trebuie să fim responsabili de felul în care ne exprimăm în domeniul public. Din nefericire, îmi pare rău să spun că doi dintre membrii britanici ai acestei comisii, doi oameni care au un ton absolut diferit, diferit pe plan național, nu sunt aici ca să răspundă la criticile adresate de către români vis-a-vis -vis de experiențele lor în Marea Britanie cred că politicienii au datoria reală de a nu terifia uh, populația și de a nu utiliza un discurs xenofob în uh, public. Și fac acest apel la toți membrii Parlamentului European. Este important de asemenea să ne consolidăm cu toții răspunsul împotriva discriminării. Discriminarea este o pată reputația noastră și continentul nostru știe ce înseamnă discriminarea pe termen lung. Revenind însă asupra chestiunilor legate de Regatul Unit, aș dori să spun câteva chestiuni. Nu vorbesc în numele Guvernului Regatului Unit și nu mă refer la schimbările din legislația engleză din ultimii șase ani. În calitate de deputați parlamentari laburiști, am încercat întotdeauna să recunoaștem valoarea studenților um, care vin în Marea Britanie din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene și le recunoaștem um, contribuția la sistemul britanic. De asemenea, recunoaștem contribuția imigranților. Regulile care au fost aplicate inițial la începutul 2004 și s-au sfârșit în 2013 românilor și bulgarilor sunt acum generale. Deci toți studenții din Marea Britanie au aceleași reguli acum și pot accede la ajutor pentru subsistență. Cred că este important ca în Parlamentul European să ne asigurăm de respectarea libertății de circulație a studenților în Uniunea Europeană. Am anumiți uh, membri ai uh, circunscripției mele care îmi scriu că au dreptul să studieze în Regatul Unit, dar nu au dreptul să primească ajutor de subsistență. Așadar, este greu pentru ei să își urmeze cariera universitară. Petiția, de asemenea, s-a referit la prețurile prea mari pentru uh, chirii. În Regatul Unit avem o criză imobiliară groaznică. Toată lumea este afectată. Sindicatul Național al Studenților a publicat recent un uh, studiu cu privire la efectele crizei imobiliare asupra studenților. Au crescut prețurile cu 25% la nivelul chiriilor studenților, dar problema este generală. Sunt sigură că anumite grupuri sunt afectate mai grav decât altele. 15% dintre studenții naționali și internaționali au probleme cu chiriile. Așadar, sunt probleme în sectorul uh, imobiliar și sunt sigură că sunteți uh, afectați în calitate de studenți internaționali. Dar aceste probleme îi afectează pe toți cetățenii britanici. Avem probleme și care țin de uh, locurile muncă vulnerabile și plătite uh, foarte puțin. Bineînțeles, migranții sunt afectați mai puternic în acest domeniu. Dar încercăm la nivelul sindicatelor să luptăm împotriva exploatării. Și apoi mai era o chestiune legată de oamenii care trăiesc sub nivelul, sub pragul sărăciei. Încă o dată trebuie să spun că este o problemă națională a Marii Britanii. Avem nevoie de acțiuni urgente la nivel macroeconomic, la nivel de politici care vizează angajarea și angajarea de calitate, în așa fel încât să ne asigurăm că oamenii pot să trăiască de pe urma unui salariu decent, indiferent dacă sunt uh, naționali sau internaționali. Le mulțumesc celor care au uh, vorbit despre discriminare și îi încurajez să să adreseze unor instanțe judecătorești pentru a, a li se face respectate drepturile. Și dacă putem să încurajăm pe um, membrii Parlamentului Britanic să sprijine această chestiune, vom face acest lucru. Președinte, având în vedere că suntem constrânși de timp, trebuie să părăsim sala la 12.45, adică peste 3 minute. Domnul Martin, aveți cuvântul pentru un minut? Și apoi Palciachi pentru încă un minut și apoi vom încheia ședința. Trebuie să părăsim sala peste 3 minute. și dacă puteți chiar să vorbiți foarte pe scurt. Într-adevăr și eu uh, simpatizez și mulțumesc lui Victor pentru faptul că a prezentat toate aceste fapte. Sunt de acord cu ce a spus uh, Comisia, dar cred că aici avem într-adevăr o problemă de drepturi ale omului Um, la nivel european. Trebuie să combatem discursurile rasiste și xenofobe și nu trebuie doar să le combatem, trebuie să le condamnăm. Trebuie să fie clar că în Europa rasismul este un delict. Toată lumea este complet de acord cu dumneavoastră. Și acum aș trebui să dau cuvântul lui Pal. Mulțumesc. Două propoziții am de spus. Mă gând, când mă gândesc la ce trebuie să facem, propunerea foarte bună este să așteptăm uh, răspunsul scris al Comisiei Europene. Doamnă președinte, urmăresc situația îndeaproape. Situația pe care a menționat-o peticionarul avem uh, situații de discriminare și Comisia Europeană a spus că există anumite documente care ar trebui să prevină discriminarea. Dar eu nu știu dacă aceste documente, legi europene sunt eficiente. Poate că la comisia noastră pentru petiție ar trebui să ne gândim la inițierea unei audieri sau unui seminar sau unui grup de lucru în acest sens. Știu că am avut deja destule audieri, dar problema această legislație europene ar trebui să fie luată în seamă și trebuie să vedem dacă legislația europeană funcționează. Foarte pe scurt, eu, da, foarte pe scurt, eu vreau doar uh, să vă spun că susțin uh, petiția pe care a prezentat-o colegul nostru și vreau să amintesc tuturor că la ultima plenară am votat un raport exact pe situația drepturilor uh, fundamentale și că acest raport a avut un rezultat pozitiv pentru că a introdus mecanismul de monitorizare a aplicării drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Și eu cred că chiar dacă această idee a fost oarecum controversată, în final a fost acceptată de către o mare parte a Parlamentului, ceea ce cred eu că arată că aceasta este calea pe care trebuie să mergem pentru ca toate drepturile fundamentale în Uniunea Europeană să fie și monitorizate și respectate și astfel să se garanteze un control armonizat. Mulțumesc. Bun, atunci nu o să mai dau cuvântul acum comisiei, dar aș vrea să mai adaug următoarele. Mai vreți cuvântul? Vă rog. 20 de secunde. Uh, thank you all. It's truly about fundamental... Mulțumesc. E într-adevăr vorba despre drepturi fundamentale. Vorbim despre mobilitatea europenilor, nu a migranților. Să fie clar, în legătură cu împrumuturile pentru studenți, trebuie să înțelegem ca început, ca români și bulgari, case la prețuri prea mari, angajații români sunt obligați de angajatorii britanici să trăiască în case cu preț uh, cu, uh, excesiv de mare. Avem nevoie de instrumente, de organisme de specialitate, asta vreau să subliniez. Într-adevăr, trebuie să combatem discursul xenofob și să fim uh, foarte direcți în legătură cu această chestiune și pentru prietenii italieni multe mulțumiri. Președinta, mulțumesc. Permiteți-mi să subliniez și eu că Departamentul de Politică va lansa un studiu care Libe împreună cu Comisia de Petiții le-au inițiat, se va lansa în octombrie. Titlul este ceva de genul Implementarea eficace a drepturilor cetățenilor la libertatea de circulație în Uniunea Europeană. Și aștept cu interes acest raport și cred că va fi benefic pentru activitatea noastră care va continua cu siguranță. Decizia este că menținem petiția deschisă și vom încerca să explorăm diverse căi pentru a scoate în evidență problema și a încerca să identificăm soluții. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și acum dumneavoastră tuturor uh, un prânz cât mai plăcut.